Well, dear colleagues, it gives me a, a... Dragi colegi, este o mare plăcere pentru mine să, ure, să pot ura bun venit în rândul nostru uh, domnului dr. Humam Hamudi, președintele Comisiei pentru Relațiile Externe cu Irak, a fost invitat de către președintele nostru, cu titlu personal, de către domnul Elmar Brock, după cum spuneam, însă, având în vedere faptul că în uh, Germania vor fi alegeri uh, duminică, uh, domnul uh, președinte al comisiei, uh, domnul Brock, au fost, uh, a fost chemat de urgență în, uh, în Germania. Și am spus uh, deja șeicului că va trebui să se mulțumească cu vicepreședintele acestei uh, comisii. Uh, bineînțeles, cu toții suntem foarte interesați de ceea ce se întâmplă în Irak. Am observat cu o oarecare îngrijorare și cu durere uh, pierderile de vieți umane din, din țara dumneavoastră, cele care au avut loc de curând, uh, ne interesează și să aflăm care este conform uh, poziției conform dumneavoastră uh, impactul uh, războiului civil din Siria și a grupurilor jihadiste, Al-Qaeda din Siria și a unor posibile grupuri din țara dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm pozițiile și opiniile dumneavoastră Vă, rug, vă vom da cuvântul pentru intervenția dumneavoastră de aproximativ 10-15 minute, iar apoi colegii uh, vă vor adresa câteva întrebări, după care, bineînțeles, veți, uh, vă vom da din nou cuvântul pentru a, răspunde. a răspunde. Aveți cuvântul, vă rog. Shukran, سيد al-Rais. الله uh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Allah, aș dori să vă mulțumesc mai întâi pentru această invitație deosebit de amabilă, această invitație pentru a întâlni colegi din Parlamentul European, din Uniunea Europeană în general. I can hear It's fine. It's fine. Ah, okay. Profit de această ocazie pentru a adresa mulțumiri pentru a adresa mulțumiri tuturor colegilor din Parlamentul European și tuturor celor care în Uniunea Europeană, în general, au fost alături de noi în momentul în care am încercat să punem bazele democrației și am încercat să organizăm alegeri. Am putut astfel să asist la procesul de redactare a Constituției și am fost martor al sprijinului pe care interlocutorul nostru european ni l-a acordat. A fost vorba de o asistență considerabilă, o acțiune de natură pedagogică în favoarea noii Constituții, iar Constituția irachiană a fost prima experiență de lege fundamentală în această regiune, iar primăvara arabă a putut apărea ca urmare a acestui eveniment și am putut prezenta un adevărat exemplu de democrație, o democrație care e la înălțimea dimensiunii istorice în această regiune, iar statul în Irak a reușit să să fie un stat laic. Președintele țării este, nu este un musulman și asta spre deosebire cu toți ceilalți, de toți ceilalți președinți din celelalte țări învecinate. Evident, există o constantă islamică, există anumite reguli ale democrației, există reguli ale drepturilor omului, dar constanta aceasta islamică se bazează și pe principii democratice. Și aceste două elemente s-au îmbinat în mod armonios în Irak. Am reușit astfel să realizăm o adevărată conciliere a preceptelor islamului și pe de o parte și a valorilor democrației pe de altă parte. Contribuția Irakului a fost deosebit de importantă, mai ales în materie de uh, conviețuire religioasă, confesională în uh, societatea civilă. E adevărat, ne-am confruntat cu probleme considerabile, însă suntem încrezători în faptul că vom reuși să ajungem la un adevărat model de conviețuire și împreună cu dumneavoastră ne dorim ca această experien experiență să fie aprofundată, să se înscrie în uh, viața reală de zi cu zi, să devină un exemplu și pentru alte țări. E vorba de un exemplu unic în lumea arabă. Un exemplu despre felul în care putem face față terorismului. Irakul a fost acea zonă care a atras jihadiști din lumea întreagă în perioada 2006 până în 2012. A polarizat aceste forțe. Iar noi am aflat uneori în mass media occidentale că ar uh, fi existat anumite războaie în intern, că ar fi fost uh, Uh, state sau mini-state confesionale diferite, însă noi am reușit să depășim toate aceste obstacole cu mult curaj și am reușit să ne bizuim pe experiența noastră pentru a face față terorismului. Un alt aspect, dezvoltarea economică pe care o cunoaște în momentul de față Irakul. avem o rată de creștere de 9% în țara noastră. Este rata cea mai ridicată din întreaga regiune și e adevărat că ne bazăm pe un element și anume petrolul. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm faptul că avem o clasă uh, de mijloc care se dezvoltă din ce în ce mai mult, sporește numărul de funcționari, economia devine din ce în ce mai dinamică, societatea per total e din ce în ce mai uh, dinamică. Putem observa acest lucru prin uh, diferitele elemente care se manifestă uh, în societate, lucru care demonstrează că poporul este foarte activ, este foarte implicat și știe exact ceea ce dorește, în ce direcție dorește să meargă. Vă vorbeam despre economie și aș dori să vă vorbesc și despre agricultură. Uh, Irakul cheltuiește cin, un, jumătate de miliard de dolari pentru a-i susține pe agricultori și mai ales în domeniul uh, um, creșterii animalelor. Ne dorim autosubzistență în foarte multe domenii. Apoi, în ceea ce privește învățământul, spre exemplu, Ministerul Educației și Învățământului Superior, de asemenea, utilizează fonduri însemnate, o jumătate de miliard, pentru a investi în favoarea tineretului, tineretul care dorește să studieze, spre exemplu, și în străinătate. Pentru o fiecare student care merge în străinătate, guvernul nostru oferă 2300 de dolari pe uh, lună până la 2600 de dolari pe lună în cazul în care studentul respectiv este căsătorit. Evident că mai sunt și domenii în care ne confruntăm cu oarecare uh, neajunsuri. Mă gândesc, spre exemplu, la uh, sistemul de îngrijiri de sănătate. La noi, în principiu, îngrijirile de sănătate sunt gratuite, iar pentru acele boli care nu pot fi tratate în Irak, e bine, guvernul oferă posibilitatea celor care sunt bolnavi să meargă în străinătate pentru a se îngriji. Deci uh, oferim 3.000 de uh, dolari pe lună în așa fel încât bolnavii noștri să poată să meargă să se îngrijească eventual în Turcia sau într-o altă țară. Acum, în ceea ce privește petrolul, ajungem la un nivel de 1 milion de barili de petrol extrași pe zi. Evident, am putea să sporim această producție. Nu uitați că avem și o rezervă de gaz, um, dar avem nevoie de permise pentru asta. Acum, în ceea ce privește problemele de securitate cu care ne confruntam cam de patru luni de zile încoace, în timp ce securitatea la un moment dat în țara noastră redevenise normală. E bine, care este analiza guvernului nostru pe această temă? Suntem de părere că acest lucru este legat de situația din Siria și felul în care aceasta a evoluat, mai ales ajutorul și asistența de mare amploare pe care anumite țări din această regiune o oferă combatanților uh, uh, pe teritoriul Siriei. Știți ce se întâmplă acolo? Există anumite grupări teroriste din uh, fondul al nostru și alte astfel de mici organizații teroriste în Siria și care nu sunt doar pe teritoriul, nu se află doar pe teritoriul Siriei, ci au o incidență și asupra țărilor din vecinătate și evident că acest lucru are o consecință și asupra situației de securitate în țara noastră. Frontul acesta al nostru și Armata Islamică în Siria, acesta este numele uh, acestei grupări, au un impact, au un ecou în regiune, iar Qatarul susține aceste uh, mișcări. Apoi Arabia Saudită, de asemenea, a început să le acorde sprijin. Prinți saudieni au susținut aceste mișcări și de aceea noi ulterior ne-am confruntat cu anumite probleme de securitate mai ales asaltul închisorii și eliberarea a 500 de teroriști. Problemele de securitate au, au avut astfel o amploare din ce în ce mai exponențială. Da, Probabil că știți și dumneavoastră, au existat explozii care s-au uh, avut loc aproape în fiecare zi, au existat foarte multe victime. Și asistența logistică nu este enormă. E vorba de multe ori de mașini, mașini care devin o adevărată capcană, ele sunt plasate în locuri publice, iar explozia respectivă este realizată printr-o telecomandă. Uneori au mai a fost cazul și de anumite atentate sinucigașe, în momentul în care uh, existau uh, o adunare de persoane, cum ar fi, spre exemplu, eu știu, o înmormântare sau un astfel de eveniment. Și astfel de atentate teroriste, astfel de evenimente, nu au avut un impact asupra cetățenilor străini sau asupra întreprinderilor și firmelor străine. Deci nu au avut un impact asupra uh, economiei țării noastre. Prin aceste atentate, observăm că situația începe să se modifice. Și începe să modifice și, și, și latura, aș spune, politică. Mai precis, dialogul care există între diferite entități politice în Irak și felul în care acest lucru poate avea consecințe pentru între, întregul sistem de securitate în țara noastră. Putem spune că de un an de zile încoace, de la începutul momentului momentul în care s-a format guvernul, deci cam din 2010 până în prezent, din momentul în care prietenii noștri de pe lista irachiană, care reprezentau de fapt partea occidentală a țării noastre, deci mă refer la prietenii noștri suniți, e bine, în momentul în care aceștia au primit câteva ministere, Ministerul Agriculturii, Ministerul Electricității, al Industriei, Ministerul de Finanțe și Ministerul Apărării. De fapt, e vorba de un parteneriat la nivel național care trebuie să ducă la instaurarea unui echilibru între diferitele componente ale societății noastre. Știți că e vorba despre niște ministere cheie, deosebit de importante uh, pentru a putea garanta stabilitatea în, acea, în țara noastră. Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, în continuare uh, sunt ministere care nu au fost uh, atribuite. Deci o problemă care în continuare trebuie să fie rezolvată. Și va trebui să vedem cine anume ar putea ocupa aceste posturi, la uh, cui putem încredința aceste ministere. Se pare că Hashmis ar putea primi uh, Ministerul de Finanțe. Însă unele persoane au făcut afirmații precum că toate aceste ministere ar trebui să revină comunității sunite. Alții au spus că nu, că e vorba de adevărată instrumentalizare a funcțiilor de stat și în acest sens au existat foarte multe mișcări uh, de stradă, iar guvernul irachian nu a putut uh, interveni imediat, ci a instaurat o comisie interministerială a cărui președinte e, era domnul viceprim-ministru, domnul dr. Itbuslaik, tocmai pentru a încerca să găsească un echilibru în repartizarea acestor posturi. Acum, după ce toate aceste revendicări și solicitări au fost analizate, o comisie politică a fost creată în cadrul Parlamentului tocmai pentru a putea acorda un răspuns a acestor solicitări, a acestor revendicări. Evident, acum uh, anumite regiuni din Irak au o anumită tendință religioasă și ar putea reprezenta un tărâm fertil pentru tendințele uh, teroriste și, cu alte cuvinte, cei care au fost primele victimele a, victime ale acestor atentate au, au fost, de fapt, regiuni în care majoritari erau suniții și care reușiseră să elimine reprezentanții Al-Qaeda pe teritoriul lor. Acum, în ceea ce privește celelalte regiuni, constatăm că populația face față acestor grupări teroriste, acestor grupări, acestor mișcări. Um, inițial exista o, o, o mișcare populară împotriva acestor mișcări teroriste de tip Al-Qaeda, însă între timp lucrurile s-au schimbat și există oarecare evoluție, chiar și din punct de vedere religios. Iar criza din Siria este cea care se află la baza acestei modificări, acestei evoluții. Evident, noi urmărim îndeaproape situația din Siria, de-a lungul uh, frontierei, de-a lungul uh, orelor, încercăm să monitorizăm această situație și am încercat să ne, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă. E vorba de o inițiativă, o inițiativă irachiană. Noi ne aflăm alături de poporul sirian uh, în felul în care aceștia doresc să-și aleagă conducătorii. Apoi, un alt aspect, tot legat de Siria. Noi ne opunem utilizării uh, forței, indiferent că e vorba de forța utilizată de regimul uh, actual sau de opoziție. Și, în al treilea rând, ne opunem acestei blocade și ne opunem utilizării armelor chimice. Trebuie ca Siria să participe la toate instrumentele internaționale și ne opunem și intervențiilor militare, pentru că știm în momentul în care acestea încep, însă nu se știe niciodată când acestea ajung la final, când se termină. Ne dorim să existe un dialog, iar acest dialog trebuie să permită existența unei etape tranzitorii cu un guvern de tranziție și apoi să se organizeze alegeri care să permită numirea unui nou guvern. Aceasta este foaia de parcurs care va permite Siriei, dar nu numai Siriei, ci întregi regiuni, să punem capăt felului în care se degradează situația cam peste tot în regiune. Știm care sunt obiectivele acestor grupări jihadiste care există în Siria și care acționează acolo și care sunt susținute financiar. Situația se va îngreuna și vom avea în Orientul Mijlociu o situație asemănătoare cu cea din Afganistan. De aceea noi am, uh, uh, am, am, am avut această inițiativă, am pus la punct acest proiect și ecourile pe care le-am primit, mai ales în Turcia, sunt favorabile. Uh, curând vom face demersuri și pe lângă țările din Golf și va trebui să utilizăm diplomația la toate nivelurile și la nivel parlamentar, tocmai pentru a avea un schimb de opinii, tocmai pentru a găsi o soluție care să fie în beneficiul tuturor. Noi ne dorim ca conferința de la Geneva 2 să continue și ne dorim ca mediatorul internațional să poată să aibă o activitate încununată de succes. Susținem acordul recent care își dorește obținerea unei rezolvarea situației din Siria, tocmai pentru a, pentru a, a menține pacea în regiune. Iată, acestea sunt acele elemente pe care vreau să le evoc împreună cu dumneavoastră, situația în Irak, situația în regiune și câteva cuvinte mai specific în ceea ce privește situația economică și socială din țara noastră. Rămân la dispoziția dumneavoastră în cazul în care aveți întrebări. Vă mulțumim foarte mult. Aș dori să îi informez pe colegi că la 16.45 va trebui să îl întâmpinăm pe prim-ministrul Albaniei, care are un program foarte încărcat, deci am să vă rog să vă limitați întrebările la un minut și jumătate. Domnul Salafranca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte a Comisiei pentru Relații Externe cu Irak. Vă urez bun venit în comisia noastră a FETA Parlamentului European. Noi am așteptat cu mare nerăbdare să ne întâlnim cu dumneavoastră și să putem discuta atât cu dumneavoastră cât și colegii noștri din Parlamentul Irakian. Apreciem explicațiile și prezentarea dumneavoastră în ceea ce privește situația din țara dumneavoastră și cred că ar fi bine să putem aprofunda uh, toate elementele referitoare la situația politică și modificările și schimbările care intervin în guvern, eventual diferențele de opinii care există între diferitele comunități sunită și așa mai departe. Și am vrea să știm până la urmă cum se va putea rezolva situația cu aceste ministere importante, pentru că s-ar putea să ajungem într-o situație uh, violentă în țara dumneavoastră din această cauză. Știm că au existat, plecând de la cifrele Națiunilor Unite, peste 5.000 de persoane care au, fost, care au decedat în condiții uh, tragice anul uh, trecut, ca urmare a unor atentate și așa mai departe. De aceea, în acest sens, ar fi foarte interesant dacă dumneavoastră ați putea să faceți o analiză și să ne spuneți cum anume funcționează relațiile pe care le aveți cu uh, comunitatea curdă. Uh, și aș vrea să știu care ar fi și, evident, noastră ați precizat deja care este poziția noastră referitor la situația din Siria, dar dacă ați putea să ne spuneți și ceva referitor la ceea ce s-a întâmplat în uh, tabăra Ashraf, unde foarte, foarte multe persoane au decedat pe durata verii. Mulțumesc. Now, Mrs. Kronberg. Who... Mulțumim, doamna Kronberg, președinta delegației pentru relațiile cu Iranul. Doamna Kronberg este acolo. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit la Parlamentul European. Domnule Hamudi, în calitate de președinte a delegației pentru Iran, am încercat să uh, creăm uh, relații interparlamentare cu Iranul. M-ar interesa care sunt relațiile dumneavoastră uh, cu Iranul, dacă ați putea să le caracterizați și să ne oferiți câteva perspective de viitor în acest sens. Iranul are un nou uh, președinte și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră referitor la noile politici ale țării, uh, dacă există oportunitate de a coopera cu Occidentul, poate chiar de a rezolva problema nucleară. Domnul Tanăc, mulțumesc. Câteva întrebări pe scurt. În primul rând, ce fel de acțiuni va lua uh, guvernul premierului uh, al-Maliki uh, în urma masacrului din uh, tabăra Ashraf uh, a aproximativ 50 uh, de irachieni? Există multe speculații referitoare um, la această uh, situație. Apoi, în ceea ce privește Siria și sprijinul oferit de către guvernul uh, dumneavoastră forțelor lui Assad în Liga Arabă, cum vedeți acum acordul Geneva 2 între Statele Unite și Rusia de a se distruge uh, armele chimice de distrugere în masă pe care uh, regimul Assad le deține, dar care nu existau în mod oficial până acum câteva zile. Credeți că președintele Assad uh, va respecta acest acord și asta va fi Oare um, calea, un prim pas între o soluție a acestui oribil război civil și apoi, nu în ultimul rând, cum reacționează guvernul dumneavoastră la creșterea de facto a independența guvernului regional sub președintele Barzani și mai ales considerați că există un risc uh, la un moment dat Um, ca Irakul să se separe? Vă mulțumesc. Trebuie să vă anunț că am încheiat lista întrebărilor. Domnul Vulianici are acum cuvântul. Mulțumesc. Eu vin din Croația, o țară care face parte din fosta Iugoslavie și avea relații strânse cu Irakul. Printre altele, foarte mulți studenți iracheni uh, studiau în uh, Croația. Nu existau uh, conflicte religioase la momentul respectiv, dar apoi s-au întâmplat multe lucruri. Nu știu ce s-a întâmplat cu studenții mei irachieni. Sper că sunt în regulă. Irakul are un număr considerabil de tineri bine educați care pot duce țara în direcția cea bună ce îi împiedică să facă asta? Care este, pe de altă parte, ierarhia problemelor care ar trebui să fie rezolvate astfel încât acest lucru să se poată întâmpla? Credeți că este vorba de prezența Al-Qaeda, de răm rămășițele vechiului regim sau de, alte, de alți factori? Sau considerați că S-a întâmplat deja acest fenomen al tinerilor care preiau, care duc țara într-o direcție bună. Mulțumesc, domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte. Mă încurajează declarațiile dumneavoastră uh, clare referitoare la grupurile extremiste și uh, referitor la faptul că guvernul dumneavoastră încurajează studenții să studieze în străinătate. În ceea ce privește unitatea, a existat un acord de cooperare națională. Cum a evoluat el? A fost implementat? Ce se întâmplă cu el? Și, pe de altă parte, ne îngrijorează și situația, pe lângă multor altor minorități, situația creștinilor. Mulți dintre ei au părăsit teritoriul irachian. Și o ultimă întrebare. Am citit mult în presă despre faptul că avioane iraniene ar fi folosit spațiul aerian irachian pentru a furniza arme uh, regimului sirian. Puteți comenta pe acest subiect? Mulțumesc, spune președintele, doamna De Martini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La 10 ani după intervenția militară care a eliberat țara de dictatura lui Saddam Hussein, Irakul, așa cum ați spus și dumneavoastră, a înregistrat foarte multe progrese Însă, din păcate, în continuare, zilnic au loc atacuri teroriste și mai ales lupte intrasectare. Situația din Siria este măcar parțial responsabilă de aceste probleme interne? Știm că foarte mulți creștini uh, s-au refugiat în Siria. Sunt în pericol oare acolo? Ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a ajuta țara dumneavoastră uh, să rezolve disputele interne între suniți, iți și curzi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Peterle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, dumneavoastră ați subliniat care au fost eforturile făcute de guvernul dumneavoastră pentru o reconciliere națională. Acum aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care sunt provocările cele mai importante pentru a obține acest dialog intercultural și interreligios și care sunt măsurile pe care le luați în această direcție. Um, Mulțumim foarte mult. Stimate Sheikh Hamudi, aveți aproximativ 15 minute la dispoziție. Aveți cuvântul. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților care mi-au adresat întrebări. Însă, nimeni nu mi-a pus întrebări în ceea ce privește relațiile dintre UE și Irak. Și nimeni nu m-a întrebat nimic despre parteneriatul de cooperare între, încheiat între Uniunea Europeană și Irak. Oare acest acord a fost executat în întregime? În orice caz, e un acord care este în interesul ambelor părți. Și credem noi că acum a venit momentul să trecem la practică, la punerea în practică acestui acord. Trebuie ca relațiile noastre să fie exemplare între Uniunea Europeană și o democrație atât de tânără și fragedă precum cea a Irakului. Ar trebui deci să dinamizăm acest acord și ar fi bine poate să discutăm și despre asta. Dumneavoastră ați pus niște întrebări foarte interesante, ați intrat în uh, miezul subiectului și aș dori tocmai să vă mulțumesc pentru acest interes pe care îl manifestați și față de situația noastră. Acest lucru demonstrează că suntem cu toții pe aceeași planetă care între timp a devenit o, un sat global în ceea ce privește diferențele de opinii între suniți și șiiți, trebuie să vă spun că situația a evoluat. Dacă e să o comparăm cu cea din Liban, din Iran, din Afganistan, din Pakistan, nu e vorba de exact același tip de conflict între suniți și șiiți. Care este situația în Irak? Aceste două comunități fac parte din exact aceleași triburi. Criza care a început după demisia ministrului finanței, domnul dr. Alei Saui, care, vă amintesc, și-a dat demisia președintelui Ramadi, e bine, trebuie să știți că șeicul care conduce tribul acestui fost ministru de finanțe, de fapt, este este șiit și locuiește în orașul Najaf. Deci, fostul ministru face parte dintr-un trib care este condus de un șiit. Deci vedeți că facem parte din aceeași țară, aceeași etnie, aceeași, avem aceeași naționalitate facem parte din același trib. Unii sunt suniți, alții sunt șiiți. În funcție de fiecare trib, putem găsi în interiorul acelui trib și suniți și șiiți și de multe ori există chiar și căsătorii mixte. Și astfel instaurăm solidaritatea socială. În momentul în care, spre exemplu, cineva se îmbolnăvește, e bine, există o cotizație din partea tuturor persoanelor care aparțin acelui trib, tocmai pentru a ajutora persoana respectivă care s-a îmbolnăvit. Deci, toate, toate aceste detalii, de fapt, vi le dau tocmai pentru a vă explica că aceste diferențe de opinii care există, divergențe de opinii care există în momentul de față între suniți și șiți, nu sunt imposibil de rezolvat. Vom reuși să găsim o rezolvare, vom reuși să găsim o soluție pentru a asigura această coexistență, conviețuire pașnică între uh, diferitele comunități. Poate îl cunoașteți pe imamul al-Sistani, Ayatollah il sistani El reprezintă cea mai înaltă autoritate pentru șiți. El a spus că Trebuie să apărăm suniții, ca și cum ne-am apăra un frate sau care, ca și cum ne-am apăra un membru al familiei. Deci, vedeți, nu avem o problemă de interconfesională, ci avem o problemă de gestiune. Înainte avem un partid unic, aveam un dictator, aveam un stat centralizat, însă acum ne aflăm într-o situație diferită. Un statul e descentralizat, suntem într-o perioadă de tranziție și avem de, anumite probleme de gestiune. Și cred eu că această situație de criză la nivel ministerial, la nivel de guvern, va fi rezolvată. Anul viitor vom avea în aprilie alegeri și aceste alegeri ne vor permite tocmai să reconturăm peisajul politic în Irak. Deci, repet încă o dată, nu avem divergențe interconfesionale între suniți și șiiți. Muqtada al-Sad a susținut interesele suniților. A mers la Irbir tocmai pentru a apăra aceste interese, iar Consiliul Superior al Irakului reprezintă, are în uh, rândul său reprezentanți uh, șiiți. Deci problema pe care o avem în momentul de față nu este una interconfesională, ci este una de gestiune. Anumite regiuni au senzația că sunt defavorizate. Deci, problema principală a Irakului nu este cea a înfruntării între suniți și șiiți. Evident, s-ar putea să existe anumite forme de discriminare în anumite domenii, în anumite provincii, să există astfel de situații de discriminare între suniți și șiiți. Însă acest lucru nu e legat doar de Uh, nu, nu merge doar într-un singur sens, ci poate merge în ambele sensuri. În unele uh, provincii poate sunt suniții defavorizați, în altele sunt uh, șiiții. Problema noastră este că noi ne aflăm în această etapă de tranziție. Și mai avem în continuare dificultăți în ceea ce privește gestiunea curentă. Acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să vă vorbesc și despre refugiații sirieni. Noi am acordat anumite credite pentru a putea primi acești sirieni refugiați, am acordat o sumă de 10 de milioane de dolari, tocmai pentru ca această regiune, uh, Kurdistanul, să poată primi acești refugiați. Iar în ceea ce privește tabăra Ashraf, știți că guvernul irachian a cerut locuitorilor din Ashraf să părăsească această tabără pentru a merge într-o regiune învecinată, alături de, lângă aeroport. Ashraf se află în regiunea Dialah, unde există suniți, șiți și teroriști. Dialah este un punct fierbinte, iar guvernul nu poate controla aspectele de securitate de acolo. Și asta e o sursă de uh, de uh, tensiune. De aceea am cerut locuitorilor din Așraf să părăsească această tabără, tocmai pentru că guvernul nu poate garanta securitatea acestor cetățeni. Mai sunt și alte regiuni uh, tensionate în Irak, cum ar fi cartierul închisorii Abu Ghrail, pe care guvernul, cartier pe care guvernul nu îl poate controla. Deci noi nu puteam asigura securitatea acestor cetățeni ai taberei Ashaf, așa că le-am cerut să fie transferați către Bagdad și să fie transferați într-o tabără uh, protejată de americani. Iar cei care se află în tabăra Ashraf, nu doream ca acești cetățeni să rămână pe teritoriul irachian, pentru că e vorba de foști colaboratori ai uh, regimului Saddam persoane care aveau sânge pe mâini și de multe ori poliția a și interzis accesul la anumite uh, cartiere tensionate. Dacă o mașină intră, spre exemplu, într-un astfel de cartier fierbinte, cine va fi responsabil până la urmă? Persoana respectivă care nu a respectat ordinele date de poliții și care, ce, uh, și care nu au vrut să asculte de sfaturile ce le-au fost date și anume să nu intre în uh, cartierul respectiv sau cine va fi responsabil? Poliția? Guvernul se confruntă cu probleme de securitate zi de zi. Există oameni care mor zi de zi. Și, evident, suntem îndurerați uh, să auzim aceste, aceste vești. Suntem îndurerați față de victimele din tabăra Ashraf. Însă noi, ca și guvern, nu putem să protejăm acest, această tabără. Nu putem proteja cartierul închisorii Abu Ghraib. Am contactat Națiunile Unite tocmai pentru ca reprezentantul lor în Bagdad să poată să lanseze o anchetă. Să se realizeze de asemenea și autopsia cadavrelor, tocmai pentru a ști exact care sunt motivele ce au stat la baza decesului. Și anumite țări, precum Canada, Australia, uh, au propus să primească acești, pe teritoriul lor acești locuitori din tabăra Ashraf. De ce până la urmă acest lucru nu se concretizează? Pentru că noi nu putem să asumăm această responsabilitate. Eu cred că țări precum Canada și Australia ar putea să își asume răspunderea ce le revine în acest dosar. În Irak, după cum știți, există foarte multe etnii diferite, confesiuni diferite, șiiți, suniți, scurzi și asta poate duce la probleme, e adevărat, însă în continuare susțin că acest lucru poate fi și sursa de beneficii. Cu toți am avea de câștigat dacă ne aflăm în slujba țării ca atare și în slujba regiunii ca atare. Noi nu susținem Iranul. Nu putem spune că jumătate din țara noastră susține Iranul, dar nici nu putem să fim în slujba Ar- uh, Arabiei Saudite, pentru că atunci am împărțit țara în două, iar Irakul nu poate fi uh, Uh, uh, în slujba Statelor Unite, pentru că cealaltă jumătate a țării nu-și dorește acest lucru. Deci noi încercăm să avem relații pașnice cu toată lumea. Și știți că avem și o minoritate din Turkmenistan care poate servi Uh, din Turcia, care poate servi de punte de legătură în relațiile noastre cu Turcia. Avem și uh, cetățeni din Arabia Saudită. Deci, în continuare, încercăm să cultivăm toate aceste relații diplomatice și încercăm să avem o atitudine pozitivă uh, față de toți vecinii noștri. Și tocmai această diversitate reprezintă o bogăție, pentru că reprezintă legătura care există între noi și Statele Unite. Putem avea acel rol de mediator în relații relațiile dintre Statele Unite și Iran. Putem uh, fi acel mesager care transmite mesajele și uh, președintele Parlamentului nostru a vizitat Iranul, a, va merge curând în Arabia Saudită, tocmai pentru a încerca să construiască acea, uh, acea, acela clima, acel climat de, de, de încredere de care avem nevoie. Oamenii noștri politici, personalitățile noastre politice cele mai eminente vor avea ocazia să dea dovadă de diplomație în viitoarele uh, negocieri de tip Geneva 2. Noi avem anumite planuri în acest sens. Iată, aceasta este viziunea noastră pentru Irakul de viitor. Irakul viitorului trebuie să fie un factor de stabilitate în această zonă, în această regiune. Poate reprezenta o adevărată punte de legătură între toate părțile implicate. Acum, în ceea ce vrește noul președinte iranian, eu cred că e o persoană care a avut un rol deosebit de important în, uh, în dialogul cu Occidentul și cred eu că astfel va avea competențele necesare pentru a rezolva dosarul nuclear și alte dosare. Nu, nu-l susținem pe al-Assad, ci Bashar al-Assad, ci ne dorim un regim democratic în Siria. Avioanele care au traversat spațiul nostru aerian, au survolat spațiul nostru aerian, au fost controlate, au fost supuse unui control, uh, au fost uh, verificate și putem spune că am lansat anumite discuții cu reprezentanții opoziției siriene. Suntem de acord cu Geneva 2, susținem diplomația domnului Al Ibrahim, condamnăm utilizarea armelor chimice și de altfel, noi am fost chiar prima victimă în Irak a utilizării unor astfel de arme. Și cât de mult ne-am fi dorit noi ca poziția pe scena internațională care există astăzi ar fi putut să fie valabilă și în momentul în care al a fost bombardată și gazată de dictator. Eu cred că dacă am fi avut o intervenție atunci, lumea ar fi fost uh, astăzi o lume mai stabilă și mai sigură. pericolul unei dezintegrări a Irakului, a unei fărâmițări a Irakului. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru. Eu nu cred că aceasta este o dorință a populației, a cetățenilor. Nu uitați că resursele care le obținem Uh, de pe urma petrolului sunt împărțite în mod echitabil între toate provinciile și acest element economic reprezintă un ciment, o, o sursă de uniune și nu uitați că mai avem și aspectul tribal pe care l-am evocat la începutul prezentării mele. De aceea, cred eu că separatismul nu are șanse și nici nu cred de altfel că ar fi de dorit așa ceva. Acum, în ceea ce privește studenții care au mers și au studiat în Croația sau în Rusia, pot să vă spun că întotdeauna au existat uh, și aceștia au jucat întotdeauna un rol deosebit de important. Vă asigur că Irakul merge în direcția potrivită. Evident, e un drum lung, presărat cu obstacole, dar în continuare știm că mai sunt anumite forțe care nu își doresc acest regim democratic, nu își doresc un stat descentralizat. Însă, în ciuda acestor dificultăți, noi avansăm. Evident, suferim și noi de pe urma celor ce se întâmplă în, în, în Siria și în țările învecinate. Însă, cu ajutorul lui Allah vom continua pe această uh, cale. În ceea ce privește comunitatea creștină, ei bine, vreau să precizez că în Constituția noastră, drepturile sunt egale pentru toți reprezentanții tuturor comunităților uh, religioase și deci pot să vă spun că minoritățile religioase astăzi în Irak se uh, traversează o adevărată perioadă, o adevărată epocă de aur. Și irachienii, indiferent de religia lor, pot să obțină un post în, la nivel de stat, chiar și postul de președinte, deși înainte acest post era rezervat special doar uh, musulmanilor. După cum vedeți, nu există o discriminare împotriva creștinilor, nu există o discriminare împotriva curzilor. Creștinii suferă ca și ceilalți reprezentanți ai minorităților, nici mai mult, nici mai puțin mai ales dacă ne referim la, uh, din punct de vedere proporțional, numărul de reprezentanți. Aș putea să vă spune că plecând de la statistici, uh, șiiții sunt cei care suferă cel mai mult. Și e suficient să faci câteva calcule ca să-ți dai seama de acest lucru. Uniunea Europeană ne poate ajuta și de, astfel, de altfel vom întâlni și reprezentanța ai Comisiei astăzi în acest sens. Eu sunt convins că Uniunea Europeană poate, permi, pro, poate uh, propune niște cursuri de formare pentru funcționarii irachieni. 3.000 funcționari au fost formați în Japonia. De aceea cred eu că acum și Uniunea Europeană ar putea să propună un astfel de proiect. Acum, în ceea ce privește gazul, petrolul, în octombrie și în noiembrie ne vom întâlni din nou și poate că vom avea timp să dezbatem mai pe larg aceste subiecte și ar fi bine ca Uniunea Europeană să poată participa la acest tip de discuții pe aceste teme. Parlamentul nostru a aprobat acordul de parteneriat în materie în domeniul energetic, acordul cu Uniunea Europeană și acest acord poate fi acum transpus în fapt. Poate că ar fi bine să creăm o comisie, o comisie mixtă pe această temă, tocmai pentru a putea monitoriza de aproape diferitele probleme care ar putea apărea în domeniul energetic în cadrul parteneriatului, tocmai pentru a le preîntâmpina, pentru a le rezolva. Și poate crearea unor astfel de comisii ad hoc ne-ar putea permite să ajungem la o aplicare deplină în practica acestui acord și asta în interesul ambelor părți. Acum, în ceea ce privește dialogul între șiți și suniți. După cum am spus Adinaur, aici nu e vorba de un conflict interconfesional, ci mai degrabă e vorba de o dificultate de gestiune. Iar după alegeri, cred eu că vom avea liste electorale comune, în orice caz o platformă electorală comună între cele două comunități. Și aceste acorduri electorale sunt acorduri asupra cărora trebuie să ajungem la un rezultat înainte de alegeri și nu după alegeri. Eu cred că va fi o adevărată luptă de natură democratică între diferitele platforme democratice și nu între comunitățile religioase. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. A fost uh, un dialog fructuos iar explicațiile pe care le-am primit uh, au, sunt foarte importante pentru noi. Vă mulțumim foarte mult pentru vizita dumneavoastră. Știm că mâine veți, vă veți întâlni cu membrii delegației cu Irakul din Parlamentul European și nu pot decât să vă spun că vă asigurăm că vom transmite mesajul dumneavoastră președintelui Brock și vă oferim o rundă de aplauze. Wish you all the best.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 Dragi colegi, să revenim și să-i urăm bun venit în rândul nostru primului ministru al uh, Albaniei, domnul Edi Rama. Avem la dispoziție aproximativ 45-50 de minute pentru că la 17.45 domnul prim-ministru va trebui să plece pentru că are o reuniune cu președintele Parlamentului. Deci avem această limită de timp pentru discuția noastră. Vă felicităm pentru victoria din alegeri, domnule Rama. Apreciem uh, o tranziție care se desfășoară fără probleme uh, în toate țările din acea zonă, inclusiv, din, inclusiv în țara mea, România, Știm că există întotdeauna momente mai bune și mai rele pe calea înspre consolidarea democrației și înspre o economie de piață în țările noastre. Apreciem modul în care s-au desfășurat alegerile și credem că și sperăm că spiritul dialogului va continua și că va continua și cooperarea politică. În ultimul rând, dați-mi voie să confirmăm sprijinul nostru pentru acordarea statutului de țară candidată Albaniei. Sper că în viitor, în decembrie mai exact, la Consiliu se va lua o decizie pozitivă în acest sens. V-aș invita acum, domnule prim-ministru, să luați cuvântul și să vă adresați colegilor noștri aproximativ uh, pentru 10-15 minute, astfel încât apoi colegii să poată pune întrebări. Și după aceea, bineînțeles, veți putea răspunde la acestea. Aveți cuvântul, domnule prim-ministru. Vă mulțumesc. Apreciez faptul că m-ați invitat aici pentru a asculta ceea ce avem de spus și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că noi apreciem susținerea continuă a Parlamentului European pentru um, progresele pe calea uh, aderării Albaniei. Și, în primul rând, vreau să încep mulțumind um, predecesorilor mei pentru eforturile și realizările lor pentru a duce Albania mai aproape de Uniunea Europeană. Însă, mai sunt foarte multe de făcut. Cred că s-a deschis o nouă eră în politica Albaniei. Și obiectivul nostru, ambiția noastră în guvern este de a o rupe cu tradițiile politice ale trecutului. Deci vom face tot ce putem pentru a garanta politi o politică consensuală, transpartinică și pentru a ne deschide cât mai mult posibil față de cealaltă parte, față de opoziție. Asta pentru a promova noua agenda pentru Albania. Ieri a avut loc votul în, în Parlament și mă bucur să vă pot uh, împărtăși spiritul în care s-a desfășurat uh, dezbaterea și faptul că, datorită noului președinte al Parlamentului și modului în care acesta a gestionat dezbaterea, opoziția a beneficiat de uh, cel mai lung timp de vorbire din istoria Parlamentului albanez pentru a vorbi despre noul guvern. Sigur că sunt multe lucruri uh, care mai trebuie făcute în Albania, multe lucruri de care avem nevoie în acest moment. Însă prioritățile noastre se vor concentra asupra prezentării și adoptării reformelor necesare privind statul de drept, lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Considerăm agenda europeană ca fiind un catalist al un catalizator al schimbării, schimbare de care țara noastră are nevoie și în același timp ca pe un instrument care să uh, ne ajute în ceea ce noi am numit renașterea Albaniei, în care un milion de alegători și-au dat consimțământul votând pentru Alianța pentru o Albanie Europeană. În același timp, sunt foarte convins că avem uh, și provocări uh, care constau în evoluțiile pozitive din Balcani și evoluția foarte importantă a acordului între Kosovo și Serbia. Este un acord care deschide o posibilitate, o um, paletă foarte amplă de posibilități și care ne pune în față noi provocări de a transforma acest uh, sfârșit al tuturor conflictelor în fosta Iugoslavie uh, într-o uh, deschidere spre viitor, spre oportunități și pentru a folosi pacea ca instrument pentru cooperarea economică și socială între toate statele și națiunile din zonă. Pe de altă parte, privim cu multă admirație uh, rolul conducerii din Kosovo în acest proces al păcii și cooperării și, de asemenea, privim cu admirație progresele făcute în Kosovo pe calea spre Europa, acordul de stabilizare și asociere și cel de liberalizare a vizelor, cele două acte fiind fundamentale pentru acest nou stat din regiune. Este un impuls nou și suntem convinși că cu susținerea dumneavoastră a Parlamentului European și susținerea mult celor, tuturor prietenilor și partenerilor Albaniei și regiunii, care sunt mulți, în regiune și în Europa, vom putea să recuperăm o mare parte din timpul pierdut în trecut. Politica noastră externă, ca țară, ca stat, a fost până acum una dintre cele mai stabile. N-a fost influențată de schimbarea puterii în țară. dar în același timp ea a fost perturbată recent de anumite sentimente naționaliste sau mișcări naționaliste, care ar trebui să rămână doar o perioadă nefericită a trecutului. Și noua politică externă vrem să fie bazată pe conceptul probleme zero cu vecinii. nu există nicio îndoială că în decursul anilor Albania a făcut progrese. La fel cum nu există nicio îndoială că ambițiile pe care le nutrim noi pentru țara noastră sunt mult mai mari decât progresele realizate până în prezent. Și aceste ambiții vor fi motorul care ne va duce către viitor, trăgând toate învățămintele din tot ce a fost pozitiv și negativ în trecut. Eu cred că poporul albanez ne-a acordat votul său uh, cu o mare majoritate și acesta nu a fost doar rezultatul nevoilor de a schimba un prim-ministru cu un altul și unii miniștri cu alți miniștri. Sau o parte cu o altă parte. Ci cred că acest vot reprezintă nevoia de schimbare a țării. Este un rezultat care ne face onoare și mie și nouă tuturor și pe care îl privim cu smerenie, fiind foarte conștienți de faptul că ne aflăm în această poziție acum nu pentru că suntem cine suntem, ci pentru că oamenii au nevoie de o schimbare și pentru că ei își imaginează ce putem noi să facem la guvernare. Este o responsabilitate uh, uriașă pe umerii noștri și suntem pregătiți să depunem toate eforturile pentru a realiza ceea ce ne cer oamenii, ceea ce ne-au cerut oamenii pe 23 iunie. Și convingerile mele se bazează pe experiența unei țări care a avut uh, un trecut foarte dificil, dramatic și chiar tragic în perioada comunistă, când Albania a avut parte de cea mai brutală dictatură și apoi a trecut printr-o tranziție dificilă și rezultatele atât de covârșitoare reprezintă nevoia de democrație în fiecare zi. În 1992, albanezii au votat în mare majoritate pentru o mare schimbare. Pe 23 iunie a avut loc a doua mare schimbare care a garantat uh, o rotație pașnică a puterii și care transmite un mesaj și anume nu democrația în abstract, ca concept abstract, abstract este importantă, ci democrația uh, în viața de zi cu zi este ceea ce oamenii au nevoie. Asta lipsește. Deci ne găsim aici pentru a vă asigura pe toți că tot ceea ce ați făcut și Parlamentul acesta a făcut foarte multe pentru Albania. Ei bine, toate aceste eforturi nu vor fi în van, ci vor fi o sursă de inspirație și în același timp vor fi un motiv în plus pentru noi să facem toate eforturile pentru a realiza cât mai repede posibil ceea ce lipsește încă pentru ca Albania să poată deveni partea familiei europene, membru cu drepturi de pline și obligații de pline în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much, Prime Minister. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Sunt cuvinte care ne încurajează și suntem convinși că prezența dumneavoastră aici uh, uh, ne dă și garanția că ele vor fi puse în aplicare. Am mai mulți uh, colegi care s-au înscris la cuvânt și vreau să-i rog să încerce să se încadreze în două minute pentru a permite oaspetelui nostru să și răspundă întrebărilor adresate. Am să încep invitându-l pe domnul Cucan, președintele delegației noastre, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte strict, două minute pentru mine și când trebuie să vă ofer toată informația cu privire la alegeri, să-l salut pe premier și să mai și transmit mesajul Parlamentului European Vă rog să fiți uh, indulgent dacă vorbesc 5 uh, secunde în plus, 2,5 spune președintele. Bun. În primul rând, vreau să mulțumesc, uh, vreau să îl felicit călduros pe premier pentru succesul său și al partidului său politic la alegeri. Cred că este corect și potrivit ca în acest moment să menționăm să aducem apreciere pentru munca guvernului care și-a încheiat mandatul în uh, procesul de integrare europeană. Într-adevăr, situația politică din Albania a fost uh, un punct de îngrijorare pentru instituțiile europene și sper că noul guvern va aduce o nouă dinamică și schimbări pozitive uh, în această situație. În ceea ce privește alegerile, am să fiu foarte subcint pe 23 iunie, au avut loc alegeri foarte importante pentru Albania. A fost, au fost un test pentru Albania a, pentru a dovedi că se pot introduce criterii democratice în alegeri și dacă situația partidelor politice este suficient de matură pentru a arăta că sunt pregătiți, că țara este pregătită pentru integrarea europeană. Și îndrăznesc să spun că Albania a trecut acest test și că viitorul, sper, ne va dovedi uh, acest lucru, pentru că avem nevoie încă de dovezi că așa stau lucrurile. Pentru că există patru membri al Parlamentului European care au fost uh, în delegația ad hoc. Um, noi am fost foarte responsabili în observațiile noastre, am fost primiți de toți liderii politici la discuții și am putut vedea că integrarea europeană a, s-a aflat uh, în prim planul uh, campaniei uh, politice, lucru foarte important. Și, pe ansamblu, alegerile, așa cum spune și raportul ODIR, au fost competitive. Sigur că au fost și probleme, n-ar fi corect să spunem că totul a mers bine, dar în general cred că au fost niște alegeri bune și ce e și mai important, tranziția transferul de putere a, a, s-a de, a decurs bine într-o manieră civilizată, uh, învinșii și-au acceptat uh, învingerea și uh, premierul a fost foarte corect, mai ales în primele afirmații pe care le-a făcut cu privire la relațiile cu partidele politice din țară. Și asta trebuie să vedem și pe viitor, pentru că fără un dialog politic veritabil între toate forțele politice în Albania, va fi foarte greu ca această țară să meargă înainte. Evoluția de până acum ne arată că acest lucru este posibil și noul guvern este pregătit pentru dialog. Agenda europeană uh, este în centrul uh, preocupărilor Parlamentului și abia aștept să văd și noi dovezi pe viitor. Mesajul uh, meu uh, pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru, este că mă bucur că sunteți aici. Sunteți un premier uh, tânăr și apreciem faptul, sunteți un premier uh, abia intrat în funcție, apreciem faptul că v-ați făcut timp să veniți aici. Nu e nevoie să vă repet, pentru că ați spus și dumneavoastră în intervenția dumneavoastră și vă mulțumesc, uh, că Parlamentul European a fost întotdeauna susținătorul evoluției țării dumneavoastră și vom continua cu sinceritate, vom face tot ce putem pentru a vă ajuta și pe viitor. Deci vă rog, permiteți-ne să vă ajutăm cât mai mult posibil. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vreau să l invit pe domnul Sala Franca să ia cuvântul. Sí, gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vă, mă voi exprima în limba spaniolă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. În numele grupului Partidului Popular European, Aș dori să vă urez bun venit și să vă felicit pentru rezultatele alegerilor și să vă mulțumesc pentru tonul uh, constructiv pe care l-ați utilizat în prezentarea dumneavoastră în fața comisiei noastre în ceea ce privește relațiile cu opoziția și cu atmosfera creată în Parlamentul uh, țării dumneavoastră. Cred eu că aceasta este calea cea bună să se caute un compromis și o bună înțelegere pe viitor. Cred, domnule președinte, că țara dumneavoastră are o perspectivă europeană, este o țară care merge uh, înspre uh, o situație de stabilitate, acordul referitor la vize demonstrează acest lucru. Comisia Europeană, după cum bine știți, a emis un aviz favorabil în ceea ce privește reformele judiciare operate în țara dumneavoastră și reformele administrative. Însă nu e vorba doar de asta, domnule prim-ministru. Iar întrebarea pe care vreau să o formulez eu este următoarea. În ce măsură dumneavoastră, care ați trecut de la lider al opoziției la prim-ministru, veți încerca să cooptați întreaga societate civilă la acest proiect de uh, anvergură europeană? Vă puteți bizui pe opoziție pentru acest mare proiect de uh, integrare europeană? E vorba de un proiect politic care știți se bazează pe țări uh, europene democratice libere, pe respectul, respectarea drepturilor omului și pe alegeri libere. Mulțumesc! Now I'm asking Mr. Fleck. Mulțumesc! Uh, am să-i dau acum cuvântul domnului Fleckenstein. Mulțumesc! Domnule prim-ministru, bun venit uh, și, din, uh, și în numele nostru și felicitări pentru faptul că ați câștigat alegerile și nu o să uimească pe nimeni faptul că spun că ne bucurăm să vă vedem în această poziție. Dumneavoastră v-ați referit la unele sarcini care vi se par importante, statul de drept, lupta împotriva corupției. Aș vrea să vă pun o întrebare. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ce credeți că putem face noi, Parlamentul European, Comisia Europeană, ce putem face mai mult decât am făcut până acum pentru a vă sprijini pe dumneavoastră și Parlamentul albanez în, uh, în această direcție a integrării Albaniei în Uniunea Europeană. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Neitz. Domnule președinte, domnule prim-ministru, în numele grupului meu, dați-mi voie să vă urez bun venit și să, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne împărtășiți uh, viziunea dumneavoastră a situației actuale a țării dumneavoastră, dar și a viitorului uh, acestei țări. După cum au spus și alți colegi, tranziția politică, mai ales în țări în care populația a trăit uh, mult timp sub regimuri totalitare sau dictatoriale, uh, după cum spuneam, tranziția este dificilă, și, dar și, la fel ca și partajarea puterii. Bineînțeles, vă felicit din toată inima pentru ceea ce ați numit și dumneavoastră victoria dumneavoastră cu o largă majoritate. Ați spus că în dezbaterea parlamentară ce a urmat um, investirea guvernului dumneavoastră s-a alocat uh, mai mult timp decât vreodată opoziției. Însă, poate că a fost uh, datorită euforiei uh, pentru, față de o nouă eră. Dar care este senzația dumneavoastră referitoare la relația guvernului dumneavoastră cu celelalte forțe politice din țara dumneavoastră, dar și cu societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am încheiat lista vorbitorilor, lista celor înscriși la cuvânt. Am să-i dau acum cuvântul domnului Charles Stanek. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări în numele grupului ECR pentru uh, victoria dumneavoastră foarte convingătoare și pentru transferul de putere pașnic după o perioadă destul de turbulentă în uh, politica de la Tirana. Predecesorul dumneavoastră, Berisha, a făcut unele uh, comentarii supărătoare pentru prietenii din Macedonia, uh, prietenii mei din Scopie, unele comentarii referitoare la uh, Macedonia Mare. Uh, pute, pot să primesc uh, asigurări din partea dumneavoastră că integritatea teritorială a acestei republici uh, nu va fi pusă sub semnul întrebării? Apoi, în ceea ce privește discuțiile de la Priștina, cum vedeți integrarea în Balcanii Occidentali, de exemplu, nevoia de, mai, de rețele de transport mai bune? care va fi prioritatea dumneavoastră în ceea ce privește economia, domeniul prioritar în domeniul economiei pentru investiții și investiții directe din străinătate. Apoi, Albania este membru al um, conferinței um, islamice, organizația OIC, de multe ori uh, această organizație votează în bloc, în mod diferit, uh, în ceea ce privește, de exemplu, drepturile omului și așa mai departe. Cum va afecta acest lucru aspirațiile europene ale Albaniei? Președintele, mulțumesc. Va trebui să reduc timpul de intervenție de la două minute la un minut și jumătate, astfel încât să putem obține și răspunsuri din partea domnului prim-ministru. Însă am să-i dau acum cuvântul domnului Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Veți vedea din nou cât de succint pot fi. Domnule prim-ministru, felicitări și mult succes! Cred că înțeleg cât de important, importantă este unitatea politică pentru viitorul Albaniei. Ați spus că vă doriți, în măsura în care este posibil, să cooperați cu opoziția. Întrebarea mea este foarte ușoară, foarte simplă. Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, pe cât posibil? Mulțumim. Domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, nu este necesar să vă spun cât de fericit sunt uh, la nivel personal să văd că prietenul uh, meu, Edi Rama, este prim-ministru, să văd ministrul integrării europene, ministrul de externe. Însă, dincolo de uh, sentimentele mele personale, în calitate de român, în calitate de prieten al statului alba- albanez, sunt convins că Albania este într-un moment crucial și că are ocazia să-și schimbe destinul. Și, de asemenea, sunt convins că guvernul dumneavoastră va contribui la această schimbare. Sper că veți obține unda verde uh, pentru a obține statutul de, uh, statut de țară candidată la uh, următorul uh, summit. Doresc să vă asigur că delegația pentru relațiile cu Albania va fi întotdeauna um, partenerul Parlamentului albanez. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta și, în același timp, doresc să vă transmit uh, mesajul prim-ministrului român, Victor Ponta, și anume că guvernul român va fi întotdeauna partenerul și prietenul dumneavoastră în cazul în care veți avea nevoie de asta. În plus, uh, veți fi mai mult de bine, decât binevenit să vizitați uh, țara noastră și cred că va fi un nou moment istoric în relațiile bilaterale, care celebrează de altfel 100 de ani. Felicitări! Mulțumim, doamna Pac! Domnule prim-ministru, felicitări! Vă urez toate cele bune și mult succes în munca dumneavoastră pentru albanezi. Ați ținut un discurs astăzi care sună foarte reconciliant, uneori chiar înțelept. Sper că va fi valabil și în viitor, în activitatea dumneavoastră. Sper de asemenea că exagerările tonurilor naționaliste din ultimele luni uh, se vor calma și nu au venit numai din partea fostului guvern. Acum că ați fost în Kosovo, sper că veți aborda un alt ton în interesul păcii în Balcani. Am o rugăminte la dumneavoastră. Prin comportamentul dumneavoastră și al guvernului dumneavoastră, pe doamna ministru de integrare europeană o cunosc foarte bine. Așadar, sper ca guvernul dumneavoastră să contribuie ca uh, toate aceste ieșiri uh, naționaliste exagerate, toate aceste insulte să se atenueze, să dispară. Uh, ceea ce citim noi în presă despre comportamentul uh, politicienilor, comportamentul individual, dar comportamentul politicienilor albanezi uh, nu poate decât să dăuneze țării și are un răsunet și la Consiliu. Deci dacă puteți calma aceste tonuri ar fi ideal. Apoi, încă ceva. Cred că albanezii sunt suficient de maturi încât să, să nu trebuiască să își ceară, să, să să ceară voie pentru fiecare pas pe care îl fac oricărui uh, diplomat uh, occidental. Diplomații nu, uh, străini nu trebuie să fie uh, profesorii dumneavoastră, au încercat mai mult să facă asta. Vă rog să nu mai faceți asta. Veți, ar, veți arăta că sunteți suficient de maturi și că puteți duce Albania cu un pas mai departe înspre Uniunea Europeană. Mulțumim, doamna Gomes. În primul rând, aș dori să vă felicit. Deja și alți colegi au vorbit în numele grupului nostru. Sperăm că veți putea să vă bazați pe experiența dumneavoastră dinainte uh, de alegeri uh, pentru a arăta că este posibilă practicarea unei democrații inclusive în uh, Albania. Ați fost rugat să vorbiți despre relațiile cu vecinătatea dumneavoastră de către unii colegi. Și înțeleg uh, că unele dintre problemele cu care aveți de-a face sunt de, de natură națională, cum ar fi statul de drept, dar altele sunt transnaționale, iar lupta împotriva corupției nu este numai o problemă națională, este o problemă transnațională. Care este strategia dumneavoastră? Cum aveți de gând să, plan- să puneți asta în legătură cu ceea ce fac vecinii dumneavoastră pentru a combate uh, corupția sau cu ceea ce nu fac vecinii dumneavoastră în acest sens? Mulțumim, doamna Ianacu, acum. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să îl felicit pe domnul prim-ministru pentru victoria în alegeri și să-i urez mult succes în activitatea sa. Se vorbește despre cursul uh, european al Albaniei. Noi l-am sprijinit uh, în nenumărate rânduri. Unul dintre principiile valabile pentru statele candidat este principiul bunelor relații de vecinătate, mai ales cu statele membre ale Uniunii Europene. Așadar, o întrebare. În 2008, guvernul Berisha care, cu care, care practic avea o politică externă similară cu cea a dumneavoastră, a încheiat un acord cu Grecia referitor la ape. Acest uh, acord a fost uh, contestat în justiție și în, în instanță s-a dat câștig de cauză acestui lucru. Vi se pare că relațiile cu Grecia sunt uh, prea puțin importante sau ce veți face în viitor în acest uh, sens, pentru că sunt ambele state afectate. Mulțumim, doamna Fayon. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Uh, împărtășesc uh, multe dintre cele spuse de către colegii mei. Felicitări pentru, pentru victoria dumneavoastră. Ne bucură să vedem fețe cunoscute în guvern și persoane care sunt foarte implicate. Um, este faptul că ați venit la Bruxelles la câteva ore după ce ați fost uh, numit, arată angajamentul dumneavoastră pe calea europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie rupt cu tradițiile politice ale trecutului, mai ales cu blocadele politice, cu lipsa reformelor, cu lipsa dialogului pe care le-am putut vedea în trecut, cu lipsa dialogului între partide politice este nevoie, în plus, uh, ca societatea civilă să fie implicată, ONG-urile să fie implicate și ca instituțiile să funcționeze în mod eficient. În plus, trebuie ascultate nevoile cetățenilor. Albania merită mai mult ca niciodată o societate deschisă și democratică. Aș vrea să vă întreb cum veți aborda problema tinerilor, a șomajului în rândul tinerilor? Cum veți face în așa fel încât ei să nu părăsească țara? În plus, Ana s-a referit la corupție. Mâine vom încheia activitatea Comisiei Speciale referitoare la corupție în Parlament. Aveți o strategie pentru a aborda această problemă din regiune, care nu este numai o problemă albaneză, ci o problemă a întregului, întregilor uh, Balcani occidentali. Mulțumesc, uh, spune președintele, domnul Schöpflin. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, ați spus că vreți să nu aveți probleme cu statele din vecinătate, dar, bineînțeles, asta nu este ușor. Depinde întotdeauna de ambele părți. M-ar interesa să văd cum vedeți uh, din punct de vedere strategic uh, acest lucru. Aveți o perspectivă pentru rolul uh, Turciei, de exemplu, rolul islamului, actor din Orientul Mijlociu în această regiune europeană. În plus, ar trebui să luăm în serios ideea unei mari Albanii. Mulțumesc, domnul Lisek. Prime Minister, you understand very well that... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule premier. Am apreciat că tot ceea ce a spus despre Kosovo și să știți că afirmațiile dumneavoastră sunt uh, ascultate cu mare atenție de mai multe state, inclusiv de cele care nu recunosc uh, Kosovo. Și sigur, uh, vă privește cu atenție, vă ascultă cu atenție și Serbia. Um, vreau să vă întreb care este situația cu aceste reuniuni permanente pe care vreți să le inițiați cu Parlamentul de la Kosovo, ce veți discuta la aceste reuniuni? Și apoi uh, se consideră că o mare șansă a economiei dumneavoastră este turismul. Cum vreți să dezvoltați această ramură a economiei? Care este deschiderea dumneavoastră față de investitorii străini? Mulțumesc, domnul Cacin. Mulțumesc, domnule premier, mulțumesc pentru prezența și vă doresc toate cele bune. Sper că veți uh, obține statutul de țară candidată. Acest lucru, într-adevăr, ar putea uh, declanșa un dinamism mai puternic în regiune nu doar în Albania. Și vreau să vă uh, întreb, ați făcut o declarație acum câțiva ani când erau alegeri, ne-ați spus că aveți dificultăți în uh, divulgarea membrilor reprezentanți ai partidului dumneavoastră la stațiile de votare, pentru că v-ați temut că dacă aceste nume ar fi divulgate prea devreme, ei ar putea fi mituiți. Deci lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, și subliniez corupția, era una dintre contribuțiile principale ale Serbiei. Vreau să știu ca mai multe despre măsurile concrete de combatere a corupției, în primul rând în partidul dumneavoastră, pentru că întotdeauna trebuie să începem această muncă acasă, în partidele noastre politice. Mulțumesc, mulțumesc, domnule premier, aveți cuvântul. În primul rând, mă onorează acest interes uh, destul de deosebit pe care îl arătați unei țări uh, mici și unui uh, premier uh, foarte tânăr, prea tânăr poate, cum a spus Eduard Cucan. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Eduard Cucan și lui Victor Boștinaru pentru munca lor extraordinară și pentru răbdarea extraordinară pe care au avut-o cu noi toți în Albania. E vorba de o țară și de o regiune care pot uh, fi problematice, dar nu sunt niciodată plictisitoare și vă mențin tineri. Uitați-vă la Doris Pac, care e implicată de atâți uh, ani și este în continuare foarte tânără. Mulțumesc, Doris, pentru că nu ai renunțat. Permiteți-mi să încerc să răspund în măsura în care voi putea întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, Vreau să pornesc de la ceva ce consider că reprezintă expresia ambițiilor noastre pentru o nouă Albanie, și anume propriul nostru guvern. Avem cel mai mare număr de femei în guvern. E un număr mai mare decât toate femeile care au participat la guvernele țării, în guvernele țării noastre în această tranziție îndelungată și care părea că nu se mai sfârșește. Sunt uh, bucuros să vă pot prezenta pe Uh, ministra pentru integrare, o stea uh, în urcare a politicii noastre, de asemenea ministra pentru afaceri externe, este cel mai tânăr uh, guvern, de fapt, pe care l-a avut Albania vreodată. Și permiteți-mi să continui cu îngrijorarea referitoare la naționalism și la modul în care vedem noi viitorul țării noastre în ceea ce înseamnă cooperare și ceea ce înseamnă frontiere. Pe 23 iunie am uh, avut alegerile și ne-am luptat într-o alianță numită Alianța pentru Albania Europeană și am fost recompensați pentru această luptă cu un milion de voturi, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Uh, iar naționaliștii n-au primit nici un vot. Forțele naționaliste care au apărut pe scena politică și care au făcut multă vâlvă au fost uh, forțate să rămână în afara Parlamentului și convingerea mea fermă este că unul dintre motivele pentru care Partidul Democrat a obținut un scor atât de scăzut a fost și această derivă a naționa- retoricii naționaliste care este inacceptabilă pentru vremurile noastre și pentru poziția Albaniei față de prieteni și parteneri și pentru viitorul um, um, durabil al acestei regiuni. Suntem ferm convinși că frontierele trebuie să existe, dar ele nu trebuie să reprezintă un obstacol un obstacol în calea colaborării între albanezi, între albanezi și sârbi și muntenegreni și macedoneni și bosniaci și, sigur, și croații care au aderat la Uniunea Europeană recent și, de asemenea, grecii, italienii, turcii. De aceea am pus un accent atât de important asupra acordului Kosovo-Serbia, care reprezintă sfârșitul unei ere și este încheierea unei istorii a conflictelor și care deschide noi orizonturi pentru noi toți. Întrebarea este ce facem acum cu aceste orizonturi. Vom continua oare să fim uh, copii răi ai Bruxellesului care trebuie tot timpul pedepsiți ca să-și facă temele? sau vom încerca și noi să ne alăturăm și să uh, contribuim la proiecte comune pentru viitorul nostru și ne vom achita de toate îndatoririle noastre pentru a deveni uh, fa partea familiei europene și noi ar trebui să uh, prezentăm Bruxellesului proiecte care să ne aducă mai aproape unii de alții și care să uh, aducă pace și dezvoltare economică pentru generațiile următoare, pentru că vorbim despre ziua de azi, dar uh, cei care s-au născut uh, după căderea comunismului uh, au ajuns la vârsta la care se pot căsători, deci apare o nouă generație care are nevoie de Uh, o Albanie care să fie europenizată, care să aibă o conștiință uh, și o cetățenie europeană. Și acest lucru nu este uh, împiedicat de frontiere, ci mai degrabă de frontierele mentale, de cele pe care noi ni le impunem sau pe care le păstrăm dintr-o istorie care n-a fost suficient de generoasă cu noi în mod obișnuit, eu nu vreau să ofensez pe niciun comunist de aici, dar uh, comuniștii uh, luptă împotriva oamenilor și nu a argumentelor. Și politica noastră a suferit foarte mult în decursul anilor după căderea comunismului și a suferit exact uh, de astfel de conflicte care s-au bazat pe luptele între oameni, între oameni care s-au privit ca dușmani și nu pe lupta ideilor. Deci ceea ce vrem să facem ca primă dovadă a guvernului nostru va fi uh, nu doar să pornim cu euforia câștigării alegerilor. Acest dialog este, vrem să fie un instrument pe care să-l utilizăm în Parlament, permițând, deci, opoziției, așa cum am promis, Uh, să primească tot ce noi nu am primit când eram în opoziție. Și așa cum ați văzut, atunci când ai un președinte socialist, de obicei e mai bine decât să ai un președinte conservator, pentru că dacă ești un conservator care cer mai multe minute unui președinte socialist, uh, le primești. Dacă ești un socialist care cer președintelui conservator mai multe minute de intervenție, uh, nu le mai primești. Asta e experiența, asta ne arată experiența. Deci asta vreau să spun despre naționalism și frontiere. Și dați-mi voie să vă mai spun încă ceva. Albania este o țară care are o comoară unică, toleranța religioasă și zero probleme uh, între, uh, de conviețuire între uh, creștini Uh, catolici ortodoxi și musulmani. Noi nu vedem pe oameni ca fiind creștini sau musulmani, ci pe, îi vedem ca oameni, ca vecini și pentru noi nu există niciun fel de diferență între aceștia. Și um, considerăm că trebuie ca lucrurile să rămână așa. Regiunea noastră suferă foarte mult uh, tocmai datorită faptului că oamenii sunt priviți ca fiind creștini sau musulmani dar asta este o chestiune între oameni, între ei înșiși și Dumnezeu, nu între oameni. Și um, noi nu vedem nicio problemă în implicarea Turciei ca partener, partener strategic împreună cu Italia și Grecia. Noi credem că putem să umplem o lacună a, a trecutului în politica noastră externă. Deci suntem ferm convinși că, împreună cu acești trei parteneri strategici, Albania va putea să-și joace rolul în regiune și pentru regiune. Și în același timp, cred că există o nevoie pentru ca guvernul albanez și cel kosovar să se reunească, să aibă reuniuni uh, comune. Dacă acest lucru se întâmplă chiar între greci și turci, cum să nu se poată întâmpla între albanezii din Kosovo și cei din Albania? Să se întâlnească și să discute despre viitor într-un spirit de cooperare între cele două state și în spiritul cooperării regionale, să discute despre proiecte economice, sociale, despre educație, cultură și toate aceste lucruri care trebuie uh, valorificat în acest orizont al oportunităților. Să nu lăsăm pacea să rămână un cuvânt uh, gol de conținut, ci să încercăm pe cât uh, posibil să umplem cu conținut uh, aceste cuvinte și ca perioada de pace după acord, acordul cu Serbia uh, să nu rămână un timp, un vacuum în care să apară noi uh, mișcări naționaliste din frustrare sau din lipsa dialogului sau a dezvoltării economice. Și v-aș mai spune încă un lucru. Mulți au crezut că independența Kosovo uh, și deci un alt stat albanez uh, vor reprezenta un dezastru pentru regiune și s-a dovedit contrariul. Deci nerecunoașterea Kosovo nu are sens și eu sunt ferm convins că recunoașterea deplină a Kosovo în interiorul Uniunii Europene e nu doar uh, pasul corect uh, față de istoria poporului albanez, ci este lucrul corect de făcut pentru regiune și pentru Europa. De asemenea, sunt ferm convins că corupția și criminalitatea organizată, așa cum a spus doamna parlamentar, nu sunt chestiuni naționale, ci transnaționale. Corupția este ca și publicitatea Nokia. Conectează oamenii. Deci pentru a combate corupția, trebuie să ne modernizăm, să ne interconectăm. Și răspunsul corect la corupție este modernizarea. Modernizarea statului, modernizarea agențiilor, modernizarea serviciilor. Corup- corupția prosperă acolo unde ea este alternativa a ceva ce lipsește pentru oameni. Și corupția endemică de care Albania a suferit și suferă în continuare reprezintă exact o alternativă acolo unde lipsesc servicii, lipsesc instituții, unde lipsește statul uh, ca furnizor, uh, furnizor către oameni a ceea ce oamenii au nevoie. Cred că noul ministru pentru integrare europeană are o agendă foarte ambițioasă care va beneficia de întreaga noastră susținere, nu doar transpartinică, ci și va beneficia și de un dialog între guvern, partide și societate printr-un organism național care să impulsioneze Uh, procesul de integrare europeană. Credem că dacă am uh, marginaliza opoziția, dacă nu i-am dat șansa să participe, așa cum s-a mm, întâmplat în trecut, și dacă am transforma uh, societatea civilă într-un client al guvernului, așa cum s-a întâmplat pe tre- în trecut, acest lucru nu ar face decât să ne Uh, submineze în continuare calitatea eforturilor noastre și nu vom mai realiza nimic. Reformele care trebuie întreprinse sunt importante. În orice caz, și Parlamentul acesta și toată lumea ar trebui să știe un lucru. Majoritatea noastră este la limita unei majorități calificate de care e nevoie pentru toate reformele de integrare. Dar noi nu ne vom opri aici și nu vom încerca doar să uh, obținem încă un vot în plus de care avem nevoie. Pentru că acest mm, un vot nu e greu de obținut, așa cum știți, mai ales cei care veniți din foste țări uh, comuniste. Noi vom merge mai departe. Sunt reforme pe care trebuie să le întreprindem împreună. Vrem să ascultăm și să conducem în același timp. Nu vrem să ne împotmolim, să rămânem doar la a asculta pe toată lumea, ci vrem să și conducem. Vom invita pe toată lumea să participe, dar avem mandatul de a conduce și de a uh, iniția măsuri pentru a aduce țara înainte la viteza de care țara noastră are nevoie. Și avem o listă de reforme care trebuie întreprinse. Avem un număr foarte mare de comune și municipalități Uh, și sumele de bani care sunt plătite în aceste guverne locale care nu sunt funcționale sunt absolut uh, mari și care devin de fapt parte a acestei rețele de corupție endemică. Și de aceea sunt uh, voci de partea opoziției pe care vrem să, să le ascultăm și parteneri pe care vrem să invităm pentru a realiza aceste reforme împreună. Și mai este o problemă, de exemplu, a drepturilor de proprietate. Uh, e o problemă care apare în toate rapoartele de progres. Avem nevoie, deci, de o reformă care să includă toate partidele. Avem proprietari care încă nu și-au primit, nu au fost despăgubiți. Avem noi proprietari Uh, nou veniți uh, în orașe, cărora li s-a promis deja de 20 de ani legalizarea situației lor. Aceste promisiuni uh, mm, n-au făcut decât să transforme uh, clădirile ilegale într-o epidemie. Sunt persoane care lucrează pământul fără să aibă un certificat de proprietate asupra acestuia și noi avem rațiunea necesară pentru a înțelege că aceste lucruri, aceste probleme vor putea fi rezolvate împreună. Noi nu vrem să transformăm Albania într-o monarhie. Știm foarte bine că alegerile au loc la fiecare patru ani și știm, eu sunt perfect conștient de faptul că există o limită de timp a mandatului nostru și că va avea loc din nou o rotație a puterii. Deci este și în interesul celorlalți să participe la ceea ce vrem să facem. Și am să închei, sperând că am răspuns uh, pe cât posibil la întrebări. Vreau să răspund uh, colegei uh, prietenei din Grecia. Politica noastră externă va fi aceea de zero probleme cu vecinii și Cred că avem toate instrumentele necesare pentru a rezolva toate problemele pe care le, mai, le moștenim din trecut. Am făcut o declarație foarte clară uh, vreme de mai multe luni împotriva naționalismului, chiar și în momentul în care riscam voturi sau așa părea, am spus că nu acesta este viitorul Albaniei. Și acum suntem aici, la guvern, și milităm pentru o Albanie și pentru o politică orientată spre Europa. Sper că vom reuși și sunt absolut convins că ajutorul dumneavoastră este esențial și ca să răspund la întrebarea cum puteți să ne ajutați mai mult, faceți doar ce ați făcut până acum, ați avut o influență foarte importantă. În Albania, Parlamentul European este respectat de opinia publică albaneză și vocea dumneavoastră a fost auzită. Vă promit că va fi ascultată și mai mult, chiar pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru. După cum s-a spus deja, vă puteți bucura de sprijinul nostru. Și acum aș dori Ministrul meu de afaceri externe a menționat faptul că am uitat să răspuns la o întrebare referitor la Macedonia. Dacă noastră sunteți prieteni al Macedoniei și al Albaniei, atunci e clar că integritatea Macedoniei este tot atât de teritorială a Macedoniei, este tot atât de importantă ca și integritatea teritorială a Albaniei. Mulțumesc! Da, sunt doar detalii, detalii, Robert, însă dincolo de asta tu ai perfectă dreptate și sunt de acord cu tine.